Așadar, trecem la vot, după cum prevede ordinea de zi. În primul rând, propunerea de rezoluție privind situația în Sri Lanka. Iată, supunem la vot această propunere de rezoluție. Propunerile de rezoluție. Uh, ale strângii și verzii. Deci, cine e pentru? Se votează, da? Cine e împotriva acum? Cine se abține? Se respinge. Da, domnule Medina. Doamna președinte, vă rog să notați că sunt prezent aici în sală, dar nu voi participa la vot. Mm, dar vă rog să notați că sunt prezent. Orea, Ε, το καταγράφουμε Bine, am luat notă. Oricum, rezultatul a fost clar. Și acum trecem la propunerea de rezoluție privind uh, situația refugiaților în Birmania, depusă de patru grupuri politice. Nu, e aceeași problemă. Uh, da, domnule Tanak, vă rog, domnul Tanak, la paragraful 2, dacă nu mă înșel. Da, domnul președinte, cer o schimbare de ultim moment la amendamentul oral dacă îmi permiteți, pentru că acum am reușit să rezolvăm confuzia din rezoluția comună. Se spunea o perioadă non-fire period, acum am schimbat acest uh, termen în armistițiu, ceasefire. Însă se pare că textul Uniunii Europene folosește formularea no fire period. Deci am dorit să schimbăm Eh, expresia non-fire în no-fire, dacă ne permiteți, în loc să spunem ceasefire, dacă este posibil. Și dacă există obiecții în legătură cu acest amendament la schimbarea domnului Tanak la text, nu? Sau domnul Mațachis? Domnul președinte, cred că mai este ceva mai în jos și cred că domnul Tanak trebuie să ne spună și restul modificării. Mai este o mică schimbare. Vă mulțumesc inclusiv cuvântul ajutor umanitar pentru a eh, clarifica despre ce vorbim. Ceea ce este important este să se declare o perioadă no fire, după cum apare în declarația copreședinților. Foarte bine, deci aceasta este schimbarea propusă de domnul Tenec, deci domnul Romeva. Da, doamna președinte, nu știu dacă am înțeles eu bine, dar din ce văd eu în versiunea pe care o am eu amendamentul oral este că textul final ar trebui să fie ceasefire și nu non-fire. Ă, așa este sau am înțeles eu greșit? El textul că tiene que quedar. Textul final uh, care este? Cu ceasefire? Anok to έκανε σαφές. Έκανε, πρότεινε την τελική... Domnul Teanoc a spus foarte clar, a propus versiunea finală în amendamentul oral. A spus cred, foarte clar. Și asta se va modifica la acel paragraf. Și am întrebat dacă cineva are vreo obiecțiune. Nu are nimeni nicio obiecțiune, deci votăm paragraful 2 cu așa amendat după cum a propus domnul Tanăc. Deci votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri. Uh, a fost adoptat cu amendamentul oral. Următorul subiect. Uh, paragraful de la Com. Da, domnul Tanak are un alt amendament oral de făcut? Da, pa? Si, si. Oh, ok. I've just realized it looks like from... Tocmai mi-am dat seama că din ordinea în care au fost uh, tipărite pe o, uh, lista de vot, eu vă citeam de la considerentul K. Îmi cer scuze pentru confuzie. Acum modificăm paragraful 2, deci poate de aceea există o anumită confuzie. Am putea să inversăm atunci punctele pe lista de vot. Îmi cer scuze, dar este, sunt scrise în ordine greșită, în lista de vot. Deci schimbarea mea este la considerentul K, nu la paragraful 2. Deci schimbarea este pentru votul care tocmai urmează. Îmi cer scuze, doamnă președinte. Deci am votat în favoarea acestui amendament, deci am putea să ne întoarcem la amendamentele în legătură cu paragraful 2, dacă este posibil. Foarte bine, domnule Teanăc, vom face acest lucru, însă aceste lucruri trebuie să fie făcute foarte cu grijă. Deci votăm acum paragraful 2. Ați putea să repetați amendamentul oral pentru paragraful 2, domnule Teanăc. Și colegii noștri, vă rog să ascultați foarte atent. Domnule Tanoc, aveți cuvântul. Deci, la paragraful 2, și anume, crede că victoria militară, după cum este văzută de către guvernul Sri Lanka, eh, este necesară pentru a asigura o pace de durată, după cum apare în lista de vot. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει αντίδραση τροπολογική. Foarte bine. Există obiecții acum față de acest amendament? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Uh, trece astfel paragraful 2 cu amendamentul corectat. Trecem acum la considerentul K, care deja a fost modificat și l-am votat. Domnule Mațachis, cred că pentru a fi corect trebuie să votăm considerentul K acum, nu? Vă mulțumesc. Pentru a clarifica lucrurile, haideți să votăm din nou considerentul K. Domnule Tenac, puteți să repetați amendamentul oral în legătură cu acest considerent. Aveți cuvântul. Deci, pentru domnul Romeva, acum ar trebui să scrie în legătură copreședinții Tokyo au, de la Tokyo au cerut guvernului Sri Lanka și LTTE să declare o perioadă de încetare a focului, no fire period. Deci se schimbă această formulare în limba engleză. Foarte bine. Cred că nu mai există neînțelegeri în acest punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă acest considerent ca modificat. Trecem acum la votul în legătură cu întreaga moțiune de rezoluție. Cine este pentru, împotrivă, abțineri și este respinsă. Trecem acum. A, nu, a, a, a fost adoptată, îmi cer scuze, spune președinte. Trecem acum la șase moțiuni de rezoluție în legătură cu situația refugia, refugiaților birmani din Thailanda. Domnule Tanek, aveți. Domnul Tanek propune la paragraful 2 un amendament oral. Domnule Tanek, foarte atent acest amendament în legătură cu aliniatul 2, pentru că am înțeles că mai aveți și alte amendamente orale. Deci, cel pentru paragraful 2 observ din nou că amendamentele orale au fost scrise în altă ordine decât ordinea de vot, deci voi alege ordinea corectă acum. Deci pentru paragraful 2 vrem să adăugăm la sfârșitul paragrafului as well as deliberate impoverishment, arbitrary taxation and land confiscations. Foarte bine. Da, dacă există obiecții, se pare că nu. Așa, dar votăm paragraful 2, după cum a fost modificat de către domnul Teanăc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la paragraful 5 al textului. Din nou, amendament oral din partea domnului Teanăc. Aveți cuvântul. Deci, pentru paragraful 5, salutăm cooperarea guvernului thailandez cu înaltul comisar pentru refugiați și cere acces la toți cei deținuți. Cere în același timp guvernului eh, Thailandei să semneze convențiile în legătură cu uh, statutul refugiaților foarte clar, într-adevăr, domnule Teanec, dacă există obiecții în acest moment, deci votăm acest paragraf modificat, cine este pentru, împotrivă, abțineri, tre- acest amendament trece, trecem la paragraful 6, din nou amendament oral al domnului Tanok.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

Împotrivă. Cine e împotrivă? Abțineri? Uh, a fost respins. Și avem amendamentul produs, uh, propus de grupul socialist cu vot pe, uh, separat, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Și acum partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, a a fost respinsă partea da. doua. Și acum, după paragraful 8, avem amendamentul liberalilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Iar acum, la considerentul E, un amendament oral. Domnul Tainăc, vă rog la uh, uh, E ar trebui să aibă următorul text. His voice is concerned about the reports of mistreatment of the Burmese refugees and gained access to some of the 100 kept in custody by the Thai authorities. Mulțumesc foarte mult, domnule Tanak. Dacă cineva are vreo obiecțiune, nu, atunci cine este, votăm cine este pentru pentru uh, considerentul A. Acum cine este împotrivă? Abțineri. Considerentul E. Deci s-a adoptat. Și acum întregul, întreaga propunere, cine este pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Și acum trecem la următorul subiect, și anume uh, moțiunea comună de rezoluție privind refuzul extrădării lui Cezare Batisti de către Brazilia cu uh, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și avem 46 pentru,